ferim alături de dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, autoritățile italiene mi-au uh, comunicat că domnul Rosario Croceta a fost ales uh, ca președinte al regiunii Sicilia pe 17 decembrie. Îl felicit pe domnul Croceta pentru alegerea sa. Parlamentul, conform articolului 7 Um, privind alegerea deputaților în Parlamentul European, ca și conform articolului 4 legat de vacantarea unui uh, loc în Parlamentul European, uh, ia notă de faptul că doamna uh, Baraciu îl va înlocui pe domnul Croceta și îi spun bun venit, va participa cu drepturi de pline la lucrările Parlamentului nostru iar uh, cât timp mandatul nu a fost încă verificat și nu au existat obiecții, uh, atâta timp cât nu uh, deține vreo funcție care este incompatibilă cu exercitarea funcției de deputat european, participă la lucrările Parlamentului. Doamna Frida Brepels mi-a comunicat că dorește să demisioneze din Parlamentul European începând cu 31 ianuarie 2013. Parlamentul ia notă, conform articolului 4 al regulamentului, consideră vacantarea acestui loc. Autoritățile bulgare m-au informat în legătură cu alegerea domnului Preslav Borisov, începând cu 1 ianuarie 2013, în locul Iliana Ivanova pentru Parlamentul European. Îi spun bun venit, conform articolului 3 aliniatul 2 a regulamentului, poate participa cu drepturi de pline la lucrările Parlamentului, chiar în perioada în care mandatul său nu a fost încă verificat, cu condiția ca să nu dețină vreo funcție care să fie incompatibilă cu mandatul unui deputat al Parlamentului European. Autoritățile competente române mi-au comunicat că domnul George Becali sau Becali, nu știu cum se pronunță, începând cu 19 decembrie 2012, a fost ales în Parlamentul European. Conform articolului 4 al regulamentului, Parlamentul constată vacantarea acestui mandat și informează în acest sens autoritățile naționale. Autoritățile române m-au informat în legătură cu alegerea domnului Dumitru Zamfirescu începând cu uh, 9 ianuarie pentru locul domnului Becali. Eu îi spun bun venit noului coleg și amintesc că și pentru domnul Zamfirescu sunt valabile aceleași prevederi ale regulamentului, poate participa cu drepturi de pline la lucrările Parlamentului nostru, atâta timp cât ne-a informat în scris că nu deține niciun fel de poziție care să fie incompatibilă cu mandatul unui eurodeputat. Autoritățile competente grecești au solicitat ridicarea imunității parlamentare a colegului Spiros Danelis. Conform articolului 6 aliniatul 2, noi am transmis uh, Comisiei Juridice această solicitare, iar în ședința din 17 decembrie 2012, Comisia Juridică a verificat acest mandat.